Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați colegi. E evident, se vede foarte clar că ne așteptăm de vacanța de, ne apropiem de vacanța de Crăciun. Sala nu este prea plină, dar încă o dată Cu toate acestea avem uh, oaspeți de seamă, uh, miniștri, ministrul uh, Justiției și Ordinii Publice al Republicii Cipru, domnul Mavru și doamna Eleni Mavru, ministrul de interne al Republicii Cipru, care reprezintă președintele în exercițiu al Consiliului. Urmează să ne prezinte concluziile uh, Ciprului în uh, domeniul justiției și al uh, afacerilor publice din ultimile șase luni. Uh, Cipru s-a ocupat de aceste domenii uh, cu ocazia președinției în exercițiu al Consiliului. E vorba și de uh, concluziile uh, Consiliului JAI din 6-7 decembrie 2012. După aceea vom avea timp suficient pentru dezbatere și poate cel mai bine ar fi să dăm cuvântul doamnei Mavru. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Stimate domnule președinte, dragi uh, eurodeputați, Cred că îl uh, reprezint și pe colegul meu, domnul uh, Mavru, ministrul Justiției și al Ordicii, Ordinii Publice. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru invitația pe care ne-ați adresat-o, dar aș dori să vă mulțumesc și pentru cooperarea excelentă pe care, le-am, pe care am avut-o în cele șase luni de președinție cipriotă și cu permisiunea dumneavoastră o să continui în limba greacă. Uh, doamnelor și domnilor, uh, stimați eurodeputați, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați pentru a vă prezenta activitatea președinției cipriote și evoluțiile care au avut uh, loc în domeniile cele mai importante pentru noi în ultimile șase luni, cu privire la o parte a domeniului uh, afaceri interne uh, și uh, pentru partea, uh, partea neacoperită, colegul meu, ministrul justiției și al ordinii, ordinii publice, va face prezentarea mai târziu. Uh, pentru noi, partea cea mai grea a fost uh, reprezentată de criza economică la nivel mondial și presiunea din zona euro, dar și criza care a avut loc, care a intervenit în Siria. În timpul președinției noastre, Consiliul și Parlamentul European au avut o cooperare sinceră și constructivă și au avut și un dialog susținut continuu în toate domeniile și astfel am reușit să obținem rezultate concrete. Și aceasta uh, în slujba tuturor uh, cetățenilor. Și așa cum am spus în uh, luna iulie uh, la comisia dumneavoastră, scopul nostru a fost să finalizăm uh, sistemul comun de azil până la sfârșitul anului 2012, în conformitate cu programul de la Stockholm și cu deciziile Consiliului European. Și aș dori să vă spun că ne-am străduit din greu să atingem acest obiectiv, în ciuda tuturor piedicilor, având ca punct de reper principal calitatea legislației și drepturile celor care au uh, nevoie de protecție internațională, uh, ocupându-le și de sau prevenind uh, eventualele abuzuri. Să vedem cum stau lucrurile astăzi. Am obținut un acord politic cu privire la directiva, cu privire la condițiile de primire și uh, regulamentul Dublin. Eu uh, consider că în procesul negocierilor s-au făcut progrese foarte importante cu privire la uh, directiva uh, referitoare la procedurile de azil și ieri am avut un dialog tripartit în urma căruia vă pot spune că subiectele pe care trebuie să mai continuăm negocierile sunt în număr de unu sau două. Uh, în uh, octombrie 2012, Consiliul a adoptat o abordare uh, generală cu privire la regulamentul Eurodac pe baza propunerii amendate a Comisiei din mai 31 mai 2012. Având în vedere că Parlamentul European ieri, doar ieri, a votat amendamentele, primul dialog tripartit pentru acest text legislativ avea loc doar astăzi. Însă aș dori să vă spun că ne-am apropiat foarte, foarte mult de uh, adoptarea deciziei finale pentru uh, sistemul uh, european comun de azil și cred că este foarte important faptul ca toate părțile implicate, toți factorii implicați, să folosească sinergiile pe care le-am uh, creat pentru a uh, atinge acest obiectiv uh, cât mai repede cu putință. Am dorit să avem un sistem comun european de azil și este important să obținem tot mai multă convergență și aceasta nu numai în domeniul juridic, ci și în practică, în viața de toate zilele. E foarte important ca statele membre să fie sprijinite cu adevărat astfel încât se poată face față provocărilor. Mă refer la cooperare, bineînțeles, dar și la o solidaritate de facto și Consiliul va uh, urmărim uh, punerea în aplicare a, a, uh, a, a concluziilor cu privire la uh, solidaritate și doar la Consiliul Jai din uh, această lună au fost furnizate informații în legătură cu uh, progresele obținute din uh, iunie 2012 în acest domeniu. Și în domeniul uh, imigrației s-au obținut uh, progrese foarte importante în dezbaterea cu privire la legislație, legislația cu privire la lucrătorii uh, sezonieri și transferurile între companii și deja luăm parte la dialoguri tripartite cu privire la aceste două Uh, legislații importante. Și aș dori să salut uh, lansarea dialogului tripartit ieri cu privire la directiva referitoare la drepturile lucrătorilor sezonieri. Având în vedere negocierile foarte dificile uh, care au avut loc la Consiliu. Și suntem convinși că cu contribuțiile constructive ale tuturor, acest text legislativ va fi finalizat în viitorul apropiat Uh, ducându-ne foarte aproape de o adevărată politică europeană integrată a imigrării. Și uh, nu ne putem uh, permite să avem uh, uh, excluziuni sau excepții prea numeroase. La conferința din luna noiembrie uh, s-a arătat că incluziunea reprezintă un adevărat vector pentru coeziune și pentru creștere economică și uh, ajută la uh, optimizarea potențialului migrării. Consiliul a depus și eforturi pentru a aborda provocări precum uh, imigrația ilegală, ilicită, cu respectarea drepturilor fundamentale și a demnității umane. Și în acest uh, sens am urmărit îndeaproape um, uh, executarea acțiunilor Uniunii Europene în ce privește uh, presiunile exercitate în domeniul imigrației acordăm o importanță foarte mare combaterii traficului de ființe umane, care a fost o adevărată provocare pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană. În luna octombrie, Consiliul a adoptat uh, concluzii cu privire la noua strategie europeană pentru uh, eliminarea, combaterea traficului cu ființe umane am uh, organizat în luna octombrie și o conferință la Bruxelles cu privire la cooperarea uh, tot mai strânsă și uh, între statele membre și instituțiile europene și promovarea unei abordări, abordări integrate pentru a combate traficul cu ființe umane. Aș dori să mai menționez și al doilea raport cu privire la implementarea documentului de acțiune pentru consolidarea dimensiunii externe a Uniunii Europene în combaterea traficului cu ființe umane. Uh, concluziile acestei conferințe vor fi prezentate Consiliului în uh, decembrie. De asemenea, am avut uh, o propunere cu privire la regulamentul Rosur. Mă bucur că ieri am putut organiza primul dialog tripartit pentru acest regulament și uh, aș dori să repetăm angajamentul nostru pentru un dialog uh, sincer și adevărat pentru ca sistemul de supraveghere a granițelor europene să poată funcționa cu adevărat în 1 octombrie 2013. Mai mult, aș dori să îmi exprim bucuria satis, uh, sau satisfacția uh, uh, președinției cipriote față de poziția constructivă a Parlamentului și a Comisiei Europene, pentru că ne-a permis să obținem un acord în primă lectivă cu privire la propunerea de regulament pentru uh, grupul de lucru Schengen. Nu putem tăgădui faptul că Uniunea Europeană nu poate avea o politică integrată a imigrării fără o cooperare continuă și un dialog susținut cu țările cele mai importante de origine și de uh, tranzit al imigranților. Uh, președinția s-a axat pe punerea în aplicare a uh, concluziilor Consiliului cu privire la abordarea globală în domeniul mobilității. Și mai specific, au fost adoptate măsuri concrete ce privește acordul de parteneriat cu Maroc și cu Tunisia. A început și dialogul cu Iordania. Dialog care sperăm că va duce la finalizarea unui acord de uh, parteneriat privind mobilitatea. Iar în ceea ce privește cooperarea Uniunii Europene cu uh, partenerii strategici foarte importanți, mă refer mai ales la India, am uh, încheiat un acord cu India pentru a uh, stabili o cooperare pe baza unui program comun privind uh, imigrarea și mobilitatea. Cu China, de asemenea, am început un dialog susținut și am, provoca, am promovat programe comune de cooperare. În același timp, cooperarea cu Statele Unite ale Americii a continuat, a fost foarte bună. Ne-am pus de acord ca uh, Statele Unite să adopte un nou uh, plan de acțiune în domeniul imigrației și, de asemenea, am convenit un program de lucru și cu Rusia pe următorii doi ani. Un uh, principiu fundamental al Uniunii Europene îl reprezintă dreptul libera circulație a persoanelor și drepturile uh, care decurg din acest principiu fundamental, ar trebui ca Uniunea să fie și mai accesibilă cetățenilor săi și ar uh, trebui să fie în uh, în acest sens, trebuie ca cetățenii să fie informați uh, în legătură cu beneficiile pe care Uniunea Europeană le poate aduce și, în acest sens, cooperarea cu Parlamentul European este foarte importantă. Am reușit să finalizăm consultările cu privire la anul european al cetățenilor, uh, anul 2013, care suntem siguri că va avea un uh, acord pe termen lung foarte important în domeniul efortului pentru ca Uniunea Europeană să se apropie și mai mult de cetățenii săi. Și, în fine, aș dori să mă refer la reglementările cu privire la, instru- la instrumentele financiare în domeniul uh, afacerii interne, în cadrul uh, cadrului uh, multianual, cadrului financiar multianual și uh, am constatat că uh, acest subiect reprezintă o adevărată provocare. Acest subiect a fost foarte complicat, a fost foarte dificil, a marcat președinția noastră, mai ales datorită uh, crizei economice care uh, care domnește în Europa. În ciuda uh, tuturor uh, acestor dificultăți, cu mare satisfacție vă pot uh, informa că am reușit să validăm în parte o abordare generală cu privire la regulamentul orizontal și, de asemenea, cu privire la fondul pentru securizarea frontierelor și pentru vize. Și sper ca mâine Coreperul să obțină un acord cu privire la regulamentul uh, referitor la fondul pentru azil și pentru migrație și cu privire la regulamentul pentru uh, fondul uh, de cooperare polițienească. Considerăm că promovarea celor două propuneri cu privire la majorarea ratei de cofinanțare pentru punerea în aplicare a programului solid să fie încununată de succes. Știm că datorită crizei financiare, Uh, aceste două fonduri au primit uh, doar finanțare sau ajutor din partea mecanismului de sprijin. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, mai ales, pentru spiritul de cooperare în promovarea acestor două propuneri. Și în încheiere, aș dori să spun că în timpul președinției noastre am încercat, la modul sincer, să uh, ne jucăm rolul de mediator, de Honest Facilitator, am uh, încercat să ne aducem și noi contribuția la crearea unei Europe mai bune în spiritul uh, principiilor fundamentale ale Uniunii, o, o Uniune care trebuie să reprezinte mai mult pentru cetățenii săi, mai ales pe planul coeziunii, al solidarității, o Uniune care să fie mai aproape de uh, vecinii săi. Și sunt sigură că următoarea, că președinția irlandeză, președinția următoare, va continua eforturile noastre comune în acest sens. în uh, eforturile președinției, contribuția Parlamentului European a fost extrem de utilă și aș dori să, încă o dată, să vă mulțumesc uh, sincer pentru această cooperare. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, după ce colegul meu va fi luat cuvântul, vă stau la dispoziție pentru orice întrebare sau observație pe care doriți să mi-o adresați. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. your turn. Mulțumesc. Acum uh, vă dăm cuvântul dumneavoastră. Area of justice. And security. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru această oportunitate de a ne prezenta, de a prezenta activitatea președinției cipriote în cadrul celor de-al doilea semestru al anului 2012. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în um, domeniul securității și cooperării polițienești, președinția cipriotă a stabilit încă de la început numeroase priorități menite să vină în întâmpinarea provocărilor de natură transfrontalieră și uh, transsectorială, menite să creeze o Europa deschisă prin punerea în aplicare a strategiei de securitate internă. Președinția cipriotă a pus îndeosebi accentul pe consolidarea cooperării polițiene și a schimbului de informații, urmărind combaterea infracțiunilor transfrontaliere grave, combaterea criminalității cibernetice, inclusiv diferitele uh, forme de pornografie infantilă pe internet, a urmărit să combată infracțiunile financiare și să monitorizeze schimburile financiare comercializarea operelor de cultură furată. Am pus accentul de asemenea pe cei patru piloni ai strategiei europene de contraterorism. Îndeosebi, când vine vorba de terorism, președinția cipriotă a adoptat consilii, concluziile Consiliului referitor la protejarea uh, țintelor atacurilor teroriste. Aceste concluzii sublinează importanța care ar trebui acordată acestui sector, în deosebire în urma atacului din Bulgaria. S-au luat uh, măsuri uh, ulterioare pentru a consolida securitatea în uh, toate spațiile publice din Uniunea Europeană. În plus, președinția a promovat adoptarea concluziilor Consiliului în ceea ce privește siguranța zborurilor și protejarea acestora din, în calea amenințelor teroriste și ne-am concentrat asupra asigurării uh, siguranței acestui transport. Siguranța oricărui mijloc de transport pentru noi reprezintă o prioritate principală urmărim să menținem securitatea pasagerilor și a tuturor personal, și a personalului din aeroporturi. S-au um, realizat progrese în ceea ce privește până în aplicarea concluziilor Consiliului referitor la consolidarea zonelor externe și interne în ceea ce privește combaterea terorismului. Am revizuit planul de măsuri al Uniunii Europene referitor la extremiști și la felul în care aceștia reușesc să atragă oamenii în cadrul activităților. În ceea ce privește combaterea criminalității pe internet, președinția cipriotă a continuat să dedice atenția Centrului de Combatere a Infracțiunilor pe internet, în cadrul unei întâlniri comune cu Comisia COZI, Serviciul de Acțiune Externă, organizat, uh, întâlnire organizată la sfârșitul lunii octombrie, am creat un uh, plan în care PSI va lucra ca o verigă de legătură cu centrele din țări terțe. Am creat un grup orizontal al prietenilor președinției pentru a îmbunătăți coordonarea la nivelul Consiliului și pentru a sprijini abordarea comună vis-a-vis -vis de securitatea și coeziunea în spațiul cibernetic. În ceea ce privește combaterea criminalității transfrontaliere, îndeosebi crearea sistemului um, european PNR de registru al numelor pasagerilor, în această privință aș dori să spun că am convins Consiliul de nevoia unui astfel de, de registru. Această nevoie este și mai stringentă dacă ținem cont de faptul că Uniunea Europeană a încheiat deja acorduri cu țări terțe care permit accesul unor servicii străine la datele pasagerilor europeni care se deplasează înspre aceste țări. Deocamdată însă această problemă nu a fost soluționată la nivel european. Aș dori să subliniez că dacă nu vom ajunge la o abordare comună la nivel european, statele membre dispun de un propriu sistem PNR la nivel național. Directiva PNR prevede o selecție în colectarea datelor de asemenea, prevede stabilirea unui cadru de selecție la nivel național sau, din potrivă, nu prevede stabilirea acestui cadru și lasă la latitudinea statelor membre să aleagă cum vor proceda. Consiliul va organiza discuții referitor la aceste două posibilități. În ceea ce privește negocierile cu Canada, știți că Comisia Europeană încă nu a înaintat niciun proiect de text referitor la acest acord. Iată de ce rugăm Comisia să intensifice aceste negocieri și sperăm să primim cât se poate de repede un proiect de acord asemănător cu cel încheiat cu Australia, un acord care să poată fi pe placul statelor membre și al Parlamentului. În ceea ce privește combaterea crimă organizată în sectorul financiar. S-a adoptat ultimul raport al celei de-a cincea rundă de evaluări reciproce în ceea ce privește schimburile financiare. S-au uh, S-au discutat uh, numeroase concluzii în cadrul Consiliului JAI din uh, octombrie. Vom continua să depunem eforturi în acest domeniu, încercând să consolidăm cadrul legislativ în ceea ce privește combaterea și prevenirea infracțiunilor financiare. În cadrul acestor discuții, am um, scos în evidență procedurile care ar trebui urmate de statele membre pentru a pune în aplicare recomandările. Aceste recomandări sunt prevăzute în raportul pentru fiecare stat membru. În ceea ce privește combaterea mm, crimei organizate, ne-am concentrat asupra politicilor menite să combată și să prevină infracțiunile transfrontaliere grave. La începutul președinției am, am făcut un studiu de impact uh, și am luat în considerare posibilitatea unei platforme multinaționale, multianuale. De asemenea, am discutat despre diferite planuri de măsuri, planuri operaționale. Am încercat ca statele membre să familiarizeze cu acestea pentru a le pune în aplicare cât mai bine. Am continuat de asemenea discuțiile referitor la planurile operaționale pentru anul 2012. Concluziile au fost că setul de politici a fost bine pus în aplicare, dar există încă o marjă de îmbunătățire. În ceea ce privește ciclul de politici la nivel național și participarea coordonatorilor, încă mai pot fi făcute îmbunătățiri, Comisia COZI a adoptat planul operațional pentru anul 2013. În cele din urmă, trebuie menționat că președinția a continuat eforturile depuse de președinția anterioară pentru a dezvolta abordarea administrativă de combaterea crimei um, organizate. este una din prioritățile Uniunii Europene în ceea ce privește combaterea infracțiunilor transfrontaliere grave. La începutul lunii octombrie am stabilit obiectivele rețelei și punctele de contact pentru următoarele 12 luni. Rețeaua va înainta un uh, raport de progres în septembrie 2013. În continuare, în ceea ce privește documentele de călătorie falsificate, în vederea combaterii acestui fenomen, președinția cipriotă a propus crearea unui compendiu care să faciliteze identificarea acestor documente. În acest compendiu sunt prezentate în detaliu diferitele metode de control care ar putea fi folosite pentru a identifica documentele falsificate. Acest uh, compendiu va ajuta autoritățile europene în uh, realizarea controlelor la frontieră și va contribui la prevenirea imigrației ilegale și, în general, a infracțiunilor transfrontaliere. În ceea ce privește schimbul de informații și um, consolidarea cooperării polițienești, președinția cipriotă este de părere că un acces la timp la informații actualizate, recente, este un element foarte important de cooperare între autoritățile Uniunii Europene. Am uh, analizat felul în care a fost pus în aplicare acquis comunitar și concluziile vor fi prezentate în cadrul viitoarelor discuții referitor la anunțul Comisiei Europene uh, vis-a-vis -vis de standardele informaționale europene în ceea ce privește ceea ce privește patrimoniul cultural, am propus crearea unei rețele de experți rețeaua Eurocult.net iar în vederea consolidării cooperării polițienești între statele membre, președinția cipriotă a organizat activități în acest sens, la care au luat parte marea majoritatea a statelor membre. Prima Um, astfel de inițiativă numită SICAR a încercat uh, să se concentreze asupra exporturilor ilegale. S-a desfășurat în toate statele membre. Am încercat să identificăm modul de operare și diferitele căi la care se recurge. Um, a doua operațiune, cu numele Afrodita, a urmărit uh, monitorizarea fluxului de imigranți în statele membre și s-a concentrat asupra analizei diferitelor rute de imigrație ilegală, țările de origine, felul în care imigranții s-au deplasat și uh, felul în care au folosit documentele falsificate. De asemenea, am elaborat un uh, manual de bune practici referitor la rolul autorităților în ceea ce privește acele fenomene unde legislația nu este pusă în aplicare corespunzător, iar grupul de lucru relevant a discutat despre toate acestea. S-a adoptat o nouă strategie în ceea ce privește narcoticele pentru anii 2013 până în anul 2020. Considerăm că această strategie nouă e una echilibrată, bazată pe noi informații vis-a-vis -vis de amplitudinea problemei. Se ia în calcul cererea de narcotice și, de asemenea, uh, se analizează diferitele domenii, noile tipuri de droguri psihedelice au, au dus la creșterea deceselor în urma consumului de narcotice. În ceea ce privește noile propuneri legislative, în vederea consolidării zonei Schengen și mecanismului de aderare, s-a introdus un nou cod vamal menit să stabilească noi reguli um, care să guverneze controlele temporare la frontieră în situații excepționale. Președinția cipriotă a cooperat cu Parlamentul European încercând să se ajungă la um, o bază comună pentru a elimina divergențele dintre Consiliu și Parlament. Aș dori să-mi exprim recunoștința pentru bunăvoința dată dovedită de Parlament uh, în această cooperare. De asemenea, aș dori să-mi exprim recunoștința pentru Comisia Libe și pentru cei doi raportori, doamna Weber și domnul Coelio, pentru abordarea lor în cadrul acestor negocieri. Am muncit cu toții din răsputeri, din luna septembrie, Cred că după întâlnirile noastre am ajuns la o poziție comună care ne permite să credem că putem ajunge la un acord comun referitor la propunerile globale în timpul președinției cipriote. În ceea ce privește extinderea zonei Schengen, președinția cipriotă speră că um, Consiliul va putea adopta punerea în aplicare deplină a ului Schengen în Bulgaria și România, în conformitate cu recomandările Consiliului European din martie. Am depus eforturi specifice în acest sens, însă, din păcate, în urma discuțiilor cu toate părțile interesat, interesate, a fost evident că problema nu poate fi înaintată Consiliului pentru o decizie în ceea ce privește extinderea zonei Schengen. Cu toate acestea, președinția cipriotă a încercat să faciliteze o decizie cât se poate de gramnică a Consiliului, inclusiv adoptarea de măsuri care să poată să contribuie la extinderea cu succes a zonei Schengen. Măsuri uh, luate în conformitate cu mandatul acordat de Consiliu. În plus, președinția cipriotă a cooperat cu statele membre în vederea completării celui de-al doilea sistem de informații Schengen, SIS-2. Am făcut toate pregătirile pentru ultimele încercări și la sfârșitul, an, la sfârșitul lunii martie 2013 se va face transferul la noul sistem SIS-2. Pe 20 noiembrie 2012 Parlamentul a fost informat în acest sens după ce au survenit uh, câteva probleme în sistemul finlandez. în uh, conformitate cu informațiile furnizate de Comisia în Consiliul JAI din noiembrie, am constatat că putem găsi o soluție și putem respecta calendarul inițial uh, vis-a-vis de SIS 2. Deci putem să facem transferul până în martie 2013 în ceea ce privește punerea în aplicare a achiului Schengen. Aș dori să vă spun că președinția cipriotă a realizat cele nouă misiuni prevăzute pentru programul pentru 2012. De asemenea, am adoptat programul de evaluări pentru 2013. în ceea ce privește dreptul penal. Am uh, ajuns la o abordare generală la Consiliul JAI din noiembrie în ceea ce privește un proiect de directivă menit să îmbunătățească posibilitățile statelor membre de a confisca bunurile obținute în urma activităților criminale. Aceasta a fost una din prioritățile președinției cipriote în domeniul dreptului penal. Se încearcă găsirea unor metode mai eficiente de combatere a criminalității organizate și de consolidarea cooperării diverselor servicii ale statelor membre din acest domeniu. Aspectul cel mai important al acestei abordări este următorul. Cadrul directivei acoperă doar infracțiunile din, de la, prevăzute la articolul 83 aliniatul 1 al Tratatului Uniunii Europene, autoritatea europeană se referă la confiscarea doar a celor bunuri care generează un uh, beneficiu în, dobândit din infracțiuni. Iar uh, confiscarea fără condamnare se referă la doar două situații, doar dacă o persoană este bolnavă cronic sau dacă este condamnată în contumacie. Aceste bunurile persoanei pot fi înghețată de către o altă autoritate, în funcție de prevederile fiecărui stat membru. Această autoritate trebuie să fie confirmată de un tribunal sau de o altă autoritate cu puteri similare. Am ajuns de asemenea la un text de compromis folosind respectând principiul proporționalității și diversele garanții prevăzute în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și în Carta Drepturilor Fundamentale ale a UE. Aș dori să vă spun că câteva state membre și-au dorit măsuri mai ambițioase. De exemplu, confiscarea fără o condamnare anterioară. Textul asupra căruia în pus de acord este, bineînțeles, rezultatul unui compromis, însă statele membre pot lua măsuri care să meargă mai departe, de, dincolo de acesta. Textul a fost adoptat în uh, decembrie, în urma discuțiilor referitoare la um, o directivă menită să combată persoanele care folosesc uh, informații privilegiate, confidențiale. Am încercat uh, să venim cu sancțiuni uh, severe, penale, S-au uh, prevăzut de asemenea și sancțiuni administrative. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că pe 5 decembrie 2012 am ajuns la un acord global în ceea ce privește MERC. Președinția consideră că abordarea globală adoptată în cadrul ultimului Consiliu JAE reprezintă un bun punct de pornire pentru negocierile cu Parlamentul European. Pe 9 octombrie 2012 s-a organizat o dezbatere orientativă referitor la MAD și MAR. De asemenea, am organizat o discuție referitor la protejarea intereselor financiare um, a Uniunii Europene. Δείχθηκαν πολύπλοκα ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Am lansat negocierile pe teme destul de complicate și va trebui să le mai studiem în detaliu. Acum, în ceea ce privește ordinea, Ordinul European de Investigare din inițiativa noastră, am reușit să abordăm această temă, iar în octombrie a avut loc un tri, o discuție trilaterală. Președinția s-a întrunit cu diferite partide politice din Parlament, grupuri politice din Parlament și a explicat care este poziția Consiliului și necesitatea de a ajunge la un acord pe tema acestei directive. Această propunere de directivă referitoare la drepturile persoanelor care sunt analfabete, e bine, noi am consacrat foarte mult timp Uh, studiului acestui text, am discutat cu statele membre care sunt de acord cu această directivă și, din păcate, nu am reușit totuși să ajungem la un acord final cu Parlamentul European, așa că avem nevoie de mai mult timp pentru a putea studia acest text. De asemenea, și Parlamentul are nevoie de timp suplimentar, însă suntem convinși că munca realizată până în prezent reprezintă o bază suficientă pentru a ajunge la un acord într-un viitor apropiat. În ceea ce privește cadrul financiar în domeniul justiției, Consiliul JAI a reușit să pună un accent special pe cele două propuneri referitoare la adoptarea unui regulament cu privire la justiție și dreptul, cetățeniei și egalitate pentru 2012. Și aici acoperim absolut tot. acoperim partea financiară și, de asemenea, acoperim și aspectele legate de droguri, care, de asemenea, trebuie să fie acoperite în cadrul unui program justiție. Acum, în ceea ce privește fondurile, discutăm continuăm discuțiile pe tema drogurilor și continuăm dezbaterile pentru a ajunge la o soluționare a acestei probleme. Sper să putem găsi această soluție până la finalul anului. Acum, noi recunoaștem Ambele instituții, atât Consiliul cât și Parlamentul, recunoaștem faptul că este absolut fundamental să găsim un acord pentru că ne dorim un program de justiție care să ne permită să avem, într-adevăr, un spațiu european de justiție cu o cooperare veritabilă din punct de vedere judiciar. Acest lucru este absolut fundamental. Mai mult decât atât, programul intitulat Drepturi și Egalitate și Cetățenie are drept scop crearea unui cadru, unui cadru în care să putem încuraja, să putem întări, printre altele, și exercitarea drepturilor care decurg din cetățenia uh, europeană pentru a lupta împotriva rasismului, pentru a lupta împotriva xenofobiei, pentru a promova egalitatea și protecția, mai ales a minorilor. Astfel, am menținut o colaborare extraordinară cu Parlamentul European, iar discuțiile trilaterale au început chiar după ce a avut loc votul orientativ din 27 noiembrie 2012 și am reușit deja să înregistrăm anumite progrese. Am, realiz- am organizat două întâlniri trilaterale pe marginea acestor propuneri și în ceea ce privește drepturile fundamentale, bine, toate aceste uh, subiecte au fost dezbătute în Consiliul JAI din luna decembrie. Au existat trei runde de negocieri între diferitele state membre și Consiliul Europei și mai sunt și alte runde de negocieri prevăzute pentru 2013. Și aici avem două opțiuni. Prima ar putea fi grupul FREM, un grup consultativ, un grup special consultativ pentru a putea pregăti negocierile la Strasbourg pentru a putea contribui la aceste dezbateri și apoi o altă inițiativă a fost să pregătim viitoarele norme, prevederi interne pe care trebuie să le pregătim în cadrul Uniunii Europene, în așa fel încât să putem adera uh, la uh, CEDO. Acum, în ceea ce privește pachetul de protecție a datelor personale, putem spune că aici am realizat cinci, am organizat cinci întâlniri de către două zile, tocmai pentru a dezbate aceste subiecte. Pe 19-20 decembrie ne-am consacrat tocmai acestei teme și, în propunerea de regulament, am reușit să înregistrăm suficient progres în ceea ce privește expunerea de motive și am reușit să dezbatem și câteva subiecte care sunt conținute în capitolul numărul 5. Am discutat de asemenea și despre tema actelor delegate și actelor de, și actelor de punere în aplicare. Am dezbătut volumul sarcinii administrative și diferitele prevederi care trebuie să intre în vigoare în ceea ce privește protecția datelor personale în domeniul public. Aceste subiecte au fost dezbătute în grupul DAPIX și în grupul Prietenii Președinției. Am înregistrat suficiente progrese, după părerea noastră, pe marginea acestor teme și suntem de părere că aceste trei teme deocamdată încă nu sunt suficient de mature pentru a putea ajunge la un acord. Acum, în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare, statele membre au spus că trebuia să reducem numărul acestora în mod considerabil. Lucru care, bineînțeles, nu a fost pe placul comisiei, însă continuăm să căutăm soluții alternative. Acum, în ceea ce privește costurile administrative, povara administrativă, statele membre au spus că IMM-urile nu pot să fie singurul criteriu utilizat pentru a avea anumite derogări față de uh, obligațiile prevăzute în regulament. Acum, în ceea ce privește măsurile din domeniul public, am notat îngrijorările statelor membre și acestea vor trebui să fie analizate ulterior în prima lectură, în momentul în care statele membre vor avea o privire de ansamblu mai precisă în ceea ce privește marja de flexibilitate de care pot beneficia. În ceea ce privește cele trei teme orizontale, acestea au fost adoptate în Consiliul JAI din 6-7 uh, decembrie și mai concret s-a ajuns la un acord în ceea ce privește eliminarea anumitor acte delegate și anumitor acte de punere în aplicare. S-au găsit acolo anumite soluții alternative, însă acest lucru va reieși mai clar în momentul în care textul va fi examinat în următoarea ședință. Iar în ceea ce privește povara administrativă, această temă va fi în continuare analizată în cadrul DAPIX și se vor prezenta diferite propuneri Iar în ceea ce privește subiectul următor și anume până la ce punct regulamentul poate să aibă o anumită marjă de flexibilitate în domeniul public, în domeniul autorităților publice, acest lucru se va clarifica în momentul în care se va studia concret proiectul de regulament. Acum, în ceea ce privește propunerea de directivă, după cum am spus deja, președinția cipriotă a dezbătut diferite articole și suntem de părere că Plecând de la tratatul de la Lisabona, normele de protecție al datelor personale trebuie să fie obiective și să fie aplicate în mod omogen. A, da, vă rugăm să ajungeți și la un final, domnule ministru, în așa fel încât să putem avea ocazia să dăm uh, cuvântul și uh, deputaților. Iar în final, în ceea ce privește propunerea de decizie a Consiliului referitor la elaborarea unui cadru plurianual în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, dorim să mulțumim Comisiei Libe pentru sprijinul său atât de constructiv și sperăm să putem ajunge la un acord cât mai repede cu putință. Președinția dorește să susțin Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale în așa fel încât aceasta să poată să-și continue activitatea în 2013 și am informat această agenție de faptul că va putea să-și continue activitatea bazându-se pe programele pe care le are la dispoziție în momentul de față cu speranța de a găsi un acord pentru perioada 2013-2017. Evident, situația nu este una ideală, însă cel puțin această agenție poate continua să lucreze. Și în final aș dori să mulțumesc domnului președinte și doamnelor și domnilor deputați din comisia dumneavoastră pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o uh, de-a lungul acestui semestru cu dorința de a realiza obiectivele pe care ni le-am propus cu toții și anume să avem un spațiu comun de justiție, libertate și securitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Lucas Mavru, pentru această prezentare și pentru faptul că ați subliniat cât de constructivă a fost atitudinea membrilor Comisiei Libe față de președinția cipriotă. Acum putem să lansăm discuțiile. Încerc să văd uh, cine dorește să intervină. Știu că doamna Romero Lopez vrea să intervină, deci puteți să fiți prima. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu credeam că o să-mi dați cuvântul atât de repede, însă profit de ocazie, mă bucur. Vreau să adresez câteva întrebări și să fac câteva comentarii referitor la prezentările făcute de doamna și domnul ministru, care mi s-au părut a fi foarte interesante. Mai întâi, Aș dori să mă adresez doamnei ministru pentru justiție și ordine publică referitor la pachetul de azil, care este primul pe care l-a dezbătuți. Din păcate, nu avem exact același punct de vedere în ceea ce privește sistemul comun de azil. Ce pot să spun este că nu vom mai avea acea conlucrare și cooperare veritabilă pe care dumneavoastră ați evocat-o, pentru că sistemul Dublin este un sistem foarte complicat și nu poate rezolva problemele cu care ne vom confrunta pe viitor. Și propunerea de directivă Eurodac pe care am aprobat-o ieri putem vedea că toți solicitanții de azil, de fapt, se află într-o situație și mai vulnerabilă, pentru că există această tendință de represie prin instaurarea acestei baze de date. Și sunt foarte multe elemente care, din păcate, până în prezent nu au reprezentat un pas înainte în cadrul acestui pachet de azil, care în continuare are puncte neclare, puncte care în continuare vor trebui să fie rezolvate. Acum, în ceea ce privește politica de imigrație. Aș putea să spun cam același lucru, însă aș dori mai întâi să-mi răspundeți în ceea ce privește acordurile de migrație și mobilitate cu Maroc și cu Tunisia. Am putea să avem eventual documentele referitoare la aceste acorduri, pentru că ați spus că avem și acorduri cu India, cu Rusia. Deci toate aceste acorduri care au fost încheiate sau care au început să fie uh, negociate, am vrea să avem documentele. Acum, în ceea ce privește intervenția și prezentarea domnului ministru Luca Mavru, am fost foarte atentă și v-am ascultat în o jumătate de oră, dar până la final mi-am dat seama că nu am, am clarificat lucrurile în ceea ce privește directiva de protecție a a datelor cu caracter personal. Și acesta este un subiect pe care noi l-am dezbătut foarte mult în Parlamentul European. Din păcate, nu am auzit mai nimic pe tema acestei directive și, după cum știți, această directivă reprezintă un cadru, un cadru în virtutea căruia vom stabili această protecție a datelor cu caracter personal. O protecție a persoanelor fizice, care în realitate, de fapt, reprezintă ce fel de protecție? în ceea ce privește protect, uh, modul în care sunt uh, procesate datele. Aici avem uh, situații excepționale, derogări, e nevoie de o intervenție suplimentară pentru a organiza o cooperare polițenească și judiciară cât mai bună. Însă vreau să vă întreb de ce această directivă este blocată, de ce nu avansează, de ce nu putem să înregistrăm progres în stabilirea acestui cadru. Pentru că baza de discuții pentru și pentru alte directive și pentru cele care în continuare uh, încă nu sunt finalizate, cer să organizăm o dezbatere pe tema aceasta a acordului uh, registrului PNR. Aș dori de asemenea să vă întreb referitor la pachetul de garanții pentru persoanele analfabete. Acest pachet de garanții procedurale reprezintă ce? O asistență juridică gratuită? Aceasta, după cum știți, în Europa este un subiect uh, care este dezbătut, având în vedere că uh, vom uh, adera la CEDO. Asistența juridică gratuită este un drept. Un drept fundamental, care reprezintă exact același uh, pilon cu asistența acordată persoanelor analfabete. Și atunci aș vrea să știu despre ce anume discutăm concret. Discutăm despre această asistență juridică gratuită sau vorbim de asistență juridică doar pentru cei care au bani, pentru cei care sunt bogați? Și evident, nu asta este optica, nu Aceasta, aceasta este, acesta este modul real de a lupta pentru a promova drepturile fundamentale și pentru a face în așa fel încât aceste drepturi fundamentale să fie realitate, să fie ceva concret pentru a întări cetățenia, pentru a lupta împotriva xenofobiei, etc., etc., etc. Acestea sunt puncte care, din păcate, ă, am senzația, nu s-au înregistrat progrese pe tema lor. De asemenea, aș mai fi avut alte întrebări pe care vreau să vi le pun, dar uh, îmi dau seama că e o situație destul de complicată și n-aș vrea să uh, împiedic colegii să ia cuvântul. Dar, dacă îmi permiteți în final, aș vrea să mă refer la programul Afrodita pe care l-ați evocat, uh, referitor la intrarea migranților pe teritoriul Uniunii Europene, rutele acestea de migrație. E o temă deosebit de importantă Am vrea să știm ce a hotărât Consiliul pe această temă. Pentru că aici trebuie să acționăm. Știm că trebuie să intervenim pe lângă țările de origine pentru a putea limita aceste fluxuri migratorii și e nevoie de o colaborare cât mai strânsă cu aceste țări de origine. Mulțumesc, Papa Nicolau. Mulțumesc, doamna Romero, și acum domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc președinției cipriote pentru contribuția foarte constructivă la uh, temele pe care le-am discutat la comisia noastră în ultimul semestru. Știu că a fost o vreme, o, o perioadă dificilă pentru Cipru, dar și pentru Europa și o perioadă crucială pentru subiectele pe care le discutăm de obicei la comisia noastră, pachetul uh, azil, uh, chestiunea Schengen și multe dintre aspectele pe care le-ați uh, menționat. În aceste condiții uh, au fost bine gestionate de către președinția Cipru. Cred, cipriotă. Cred că Ciprul și-a dus contribuția la promovarea acestor, uh, acestor obiective. Sigur că în șase luni nu e posibil să ai rezultate finale pe toate aceste chestiuni, dar știu că întotdeauna uh, Uh, târziu, uh, la miezul nopții, reprezentanții președinției au uh, negociat cu noi și cu Comisia în timpul celor șase luni și în ciuda tuturor problemelor, președinția cipriotă a fost alături de noi. E un aspect pe care ar trebui să îl subliniem. O țară mică și-a adus o contribuție decisivă pentru a atinge obiective concrete pe multe teme. Știu că astăzi, uh, la vremea bilanțului, e greu să intri în toate detaliile. Uh, doamna Lopez uh, v-a pus deja foarte multe întrebări precise. Eu însă aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu cooperarea Uniunii Europene cu țările terțe. Uh, în uh, perioada precedentă am avut uh, primăvara arabă, acum am avut și evoluțiile din uh, Siria. Știm foarte bine că pentru a avea o politică eficientă în domeniul azilului, o politică eficientă în domeniul imigrației, cu o mai bună echilibrare a solidarității, condiția sine qua non ar fi să avem o cooperare mai strânsă și ajutorul țărilor terțe pentru ca ele să își primească înapoi resortizanții și, de asemenea, să le ajutăm și să prevină fluxurile uh, migratorii. Aș dori să vă întreb dacă considerați că am reușit să obținem rezultate. Mă refer la uh, țările terțe, în general. În uh, viitorul apropiat, vom avea o cooperare mai strânsă cu țările terțe și aș dori să vă mulțumesc uh, din inimă, să vă mulțumesc sincer și sper ca în următoarea președinție, președinția irlandeză, o țară care și ea se confruntă cu probleme, să reușim să uh, continuăm rezultatele foarte bune uh, pe care le-ați obținut dumneavoastră în aceste șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Papa Nicolau, domnul filidis. Mulțumesc foarte mult și eu. Aș dori și eu să felicit uh, președinția cipriotă. Aș dori să le mulțumesc celor, două, uh, celor doi miniștri pentru prezentările pe care le-au făcut. Într-adevăr, cred că s-au înregistrat foarte multe progrese în multe domenii. S-a ajuns la abordări comune, chiar dacă noi, cei din stânga eșichierului politic, nu suntem întotdeauna de acord și am votat uh, uh, împotriva unor, uh, unor decizii, ceea ce, însă că, ceea ce însă nu a uh, redus sau nu a atenuat uh, eforturile depuse de către miniștri. Uh, în ce privește chestiunea solidarității și instrumentele financiare, um, sunt uh, subiecte care mă preocupă pe mine. Instrumentele financiare sunt instrumente pentru a face față acestor uh, provocări. Noi, Comisia Libe, am avut o deplasare recent în Grecia și am constatat cât de multe progrese s-au înregistrat, pentru că aceste instrumente financiare au fost uh, foarte bine folosite. Și aș dori să o întreb pe doamna Mavru care s-a referit la uh, fonduri, fondul pentru azil și pentru migrație, de exemplu, aș dori să o rog, de fapt, să ne asigure că va exista și financi uh, financiare suplimentară pentru că aceste fonduri să poată funcționa și în viitor. Știu că situația financiară este foarte dificilă, dar uh, multe țări așteaptă ajutor financiar pentru a face față problemelor uh, lor. Mă refer mai ales la centrele de primire, procedurile în curs uh, care trebuie finanțate și așa mai departe. Mulțumim! Nu știu dacă mai dorește cineva să acum. Ba da, văd că mai ridică doi colegi mâna. Sigur, domnul Moraes întâi. Mulțumesc! Eu m-am înscris pe listă, am uh, ridicat mâna așa ușor uh, discret, dar uh, și eu aș dori să iau cuvântul, aș dori și eu să mă alătur celor care mulțumesc președinției cipriote. În numele grupului socialiștilor și democraților, am avut Uh, prezentări de către uh, președinții anterioare și ne-am dat seama cu timpul că în șase luni e foarte greu să-ți asumi răspunderea pentru toate, uh, toate, toate deciziile. E foarte greu ca în acest domeniu al justiției și al afacerilor interne să-ți iei, um, să asum răspunderea pentru toate blocajele care se înregistrează în acest domeniu. Și nu poți decât să încerci să-ți atingi obiectivele pe care ți le-ai fixat. E evident, am trecut prin, acest lucru, prin această situație și înainte și aș dori să vă mulțumesc și eu pentru toate eforturile depuse. Sigur că pentru grupul nostru există câteva priorități comune, care uh, sunt uh, comune cu alte grupuri. Colega mea, Romero, uh, a vorbit despre două dintre aceste prioritățile foarte clare pentru grupul nostru. Una dintre ele, și îmi pare rău că repet acest lucru, dar cred că merită să mă repet, e vorba de directiva cu privire la protecția datelor, care va fi prezentată la comisia noastră în 10 ianuarie și uh, Aș dori să-i pun o întrebare domnului Luca, pentru că noi ne temem că la Consiliu au fost exprimate uh, temeri, poate că nu chiar uh, suficiente pentru a obține un blocaj, dar felul în care s-a discutat uh, această directivă, felul în care uh, sectorul privat a fost exclus și care aduc o adevărată schimbare, schimbare în natura acestei directive. Și aș dori să văd cum vede domnul Luca felul în care ar trebui să uh, predea acest dosar președinției irlandeze, să vedem cum consideră el că acest dosar ar trebui să evolueze. E o temere importantă pentru noi și e un dosar care va fi transmis președinției irlandeze. Și uh, Carmen s-a mai referit și la a doua directivă la care mă refer, directiva privind uh, procedura de azil. Uh, ieri am discutat acest subiect uh, la Parlament. S-au exprimat uh, îngrijorări în legătură cu felul în care acest dosar evoluează. Sigur că dumneavoastră, în calitate de președinție, trebuie să aveți o vedere generală în legătură cu felul în care evoluează acest dosar și pe care urmează să-l transmiteți președinției irlandeze. Și, în fine, uh, V-ați referit la pachetul de după Lisabona, pachetul uh, imigrației. Sigur că trialogul a început doar ieri. Îmi dau seama că nu e o prioritate pentru președinția cipriotă sau pentru <laughs> nimeni, ca să spun uh, sincer, pentru că uh, subiectul lucrătorilor sezonieri nu reprezintă o prioritate numărul unu pentru nimeni, dar uh, e important acest subiect, mai ales în contextul migrației legale, uh, legale și ilegale. Și Consiliul, din punctul meu de vedere, încearcă să blocheze acest dosar uh, pe mai multe fronturi și aș dori să vă întreb uh, care sunt uh, perspectivele ca acest dosar să înregistreze progres, progrese. Am înțeles că ieri s-au înregistrat pro, progrese la dialog și cred că președinția Cipriot a depus eforturi pentru a încerca ca acest dosar să progreseze, să avanseze, dar aș dori să știu care este poziția dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, domnule Moraes. Doamna Papadopoulou. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc. La rândul meu și-aș dori să spun că președinția cipriotă a depus eforturi reale pentru a-și atinge obiectivele. Unul dintre cele mai importante din aceste obiective a fost o Europa mai bună. Din uh, cele două prezentări pe care le-am uh, ascultat în această dimineață, constat personal că uh, există, persistă probleme legate de politicile sociale, traficul cu ființe umane, de exemplu, și mă bucur de faptul că în uh, consiliile, în uh, concluziile uh, Consiliului avem și anul european al cetățenilor. Eu uh, am început ca reportor în timpul președinției daneze și iată, dosarul este finalizat în uh, timpul președinției uh, cipriote. În 2013 vom vedea cu adevărat care sunt avantajele cetățeniei europene pentru cetățeni. Pe mine mă îngrijorează acest buget de un milion de euro foarte mic dacă ne uităm la uh, ceilalți ani. Uh, care este poziția Consiliului în acest uh, sens al președinției? cum putem să acordăm o sumă atât de mică dacă dorim ca toate campaniile de informare pentru cetățeni să fie, să fie duse la bun sfârșit. Deci cum pot fi informați cetățenii în legătură cu beneficiile cetățenii europene? A avut loc o reuniune mică în Cipru în legătură cu valorile familiale. Avem de asemenea și un uh, manual european. Fac parte și din Comisia pentru Drepturile Femeii. Și uh, chestiunea violenței împotriva femeilor este o chestiune foarte gravă și avem nevoie, avem uh, nevoie de acțiuni concrete. Manualul la care mă referem este un instrument foarte bun. De asemenea, avem o nouă strategie pentru droguri pentru perioada 2013-2020, pentru că, într-adevăr, e nevoie de foarte multe acțiuni concrete în acest sens. Deci, întrebarea mea este o întrebare de ordin general. În, pe, în multe domenii, Ciprul a reușit să uh, obțină rezultate, a depus eforturi uh, reale, pentru că Ciprul este o, o țară mică uh, la scară mondială și multe chestiuni uh, au fost chiar finalizate. Uh, care au fost uh, uh, problemele cu care v-ați confruntat? au fost legate de abordările, abordarea unor țări mari de la Consiliu uh, și v-ați confruntat cu interesele acestor uh, țări. Care au fost uh, în, în obstacolele cu care v-ați confruntat la Consiliu? Pentru că multe chestiuni pe care eram gata să ajungem uh, la o concluzie, până la urmă nu au fost finalizate. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Bine, atunci vă dăm uh, cuvântul pe rând pentru a răspunde. Poate ar fi bine să mergem în ordine inversată sau să respectăm ordinea bine. Atunci, doamna Mafru, aveți cuvântul uh, la început. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις. Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile și întrebările dumneavoastră și pentru cuvintele dumneavoastră de laudă. În ceea ce privește observația doamnei Romero Lopez vis-a-vis -vis de sistemul european comun de azil, într-adevăr, sistemul Dublin e unul complicat, da, și într-adevăr există rezerve în ceea ce privește Eurodag, rezerve din partea statelor membre și a Parlamentului European. Când a fost demarat acest efort în urmă cu câțiva ani pentru un sistem comun de azil, nimeni nu își închipuia că va fi o sarcină ușoară. Trebuia să ajungem la un compromis, trebuia să găsim o abordare comună, trebuia să ținem cont de diferite puncte de vedere. Noi uh, suntem de părere că s-au realizat progrese am ajuns deja la un acord în ceea ce privește regulamentul Dublin, în ceea ce privește directiva privind condițiile de primire, iar în ceea ce privește directiva privind uh, procedurile, am ajuns aproape de linia de final și putem găsi și un compromis în ceea ce privește Eurodac. Putem ajunge la o cale de mijloc uh, între protejarea persoanelor și respectarea intereselor naționale. Și cred că putem preveni situațiile de abuz în, uh, care pot surveni în cadrul sistemului de azil actualul sistem european de azil, după negocieri, cred că vom fi cu toții de acord că acesta furnizează un grad superior de protecție pentru persoanele vulnerabile, Trebuie să ne raportăm la situația reală, nu la situația ideală. Uh, ce am dorit să fie fiecare acest sistem de azil. Prin urmare, actualul sistem de azil uh, conferă un grad uh, superior de protecție, o mai bună prelucrare a cererilor, de azil și, de asemenea, furnizează o abordare comună în toate statele membre a cererilor de azil. Abordarea neuniformă din trecut este cea care a permis apariția abuzurilor. Eu aș spune că s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul acestei structuri europene. Bineînțeles că fiecare dintre noi are propria părere, dar uh, știți foarte bine că um, în cele din urmă se ajunge la un acord uh, grație unor compromisuri. Doamna Papadopoulou a întrebat uh, de ce atât, fiind atât de aproape de găsirea unei soluții, de ajungerea ajunge la un acord, nu am reușit să ajungem la acest acord. În primul rând, pentru că obiectivul fixat era unul extrem de ambițios, iar sistemul foarte complicat. În urmă cu 10 zile, doamna comisar Maelstrom, răspunzând la această întrebare, a afirmat că dacă cineva ar fi întrebat în urmă cu un an sau în urmă cu șase luni dacă până la sfârșitul anului 2012 s-ar fi ajuns la un acord, ar fi spus că era exclus. Am muncit din răsputeri în uh, ultimele luni și am luat în calcul cât se poate de mult interesele și reținerile statelor membre. Îndeosebi, în contextul actual al crizei financiare cu care ne confruntăm. Am ținut cont de asemenea de valorile pe care Uniunea Europeană dorea să le protejeze prin intermediul acestui sistem comun de azil. Și având în vedere toate acestea, cred că am reușit uh, să acoperim o gamă foarte largă de interese și ne aflăm astăzi așadar foarte aproape de încheierea unui acord. În ceea ce privește întrebarea domnului Moraes, încotro se îndreaptă actualul sistem de azil? Încercăm să menținem dinamismul la care am ajuns, să, să păstrăm același impuls. Uh, și nu aș vrea ca problemele de natură financiară să reprezinte o, să reprezinte o piedică în stabilirea unor obiective pentru un mai bun sistem de protecție. Sunt convinsă că președinția irlandeză va continua pe aceeași cale. Sper că beneficiind de ajutorul tuturor, în curând vom putea vorbi despre încheierea um, acestui efort. În ceea ce privește spusele doamnei Romero referitor la aceste acorduri, aș dori să vă spun că um, în um, discuțiile cu țările de origine ale imigranților. Am uh, subliniat adesea obiectivele politicii noastre, iar în ceea ce privește acordurile încheiate pentru India, avem în principiu un acord privind o agendă comună de imigrație și mobilitate, iar acest acord este privit ca fiind un adevărat uh, succes. având în vedere dimensiunile țării, este pentru prima dată când se încearcă încheierea unui acord. E o situație destul de delicată. E prima dată în istoria Uniunii Europene când se încheie un astfel de program de cooperare cu o țară terță, partener strategic al Uniunii Europene. Avem așadar un acord în principiu, iar la ora actuală se discută detaliile acestui acord. Programul de lucru cu Rusia pentru următorii doi ani Există în acest sens un document oficial pe care îl puteți găsi pe pagina web a Consiliului. Iar în ceea ce privește acordurile de cooperare cu Maroc și Tunisia, negocierile se află în etapa finală. Grupul de lucru va um, elabora un document final cât se poate de curând. În ceea ce privește întrebarea domnului Papa Nicolau, cred că deja am răspuns în linii mari la întrebarea dumneavoastră. După cum vă spuneam, am depus eforturi similare cu multe alte țări. Am stabilit uh, legături cu Iordania, de exemplu, Am, uh, avem puncte de contact și în America Latină, Asia, țările din Caraibe. S-a discutat foarte mult și despre Turcia în Consiliu. În uh, cadrul uh, discuțiilor referitor la relația specială ce unește această țară cu Uniunea Europeană. Am uh, discutat despre perspectivele de viitor pentru crearea unei relații speciale în ceea ce privește regimul de vize. Însă, în același timp, suntem îngrijorați. Constatăm că există fluxuri considerabile de imigrație ilegală care străbat această țară. și am luat legătura cu Turcia prin intermediul Comisiei pentru a gestiona mai bine aceste fluxuri. Cooperarea cu țările terțe vizează și această problemă o problemă pe care noi o privim ca fiind importantă. De asemenea, am încercat să gestionăm uh, problema imigrației în ansamblul său și latura imigrației legale. De exemplu, cum spunea domnul Moraes, pentru muncitorii cu jumătate de normă sau uh, Uh, muncitorii, lucrătorii sezonieri. Vă asigur că am muncit din răsputeri în uh, ceea ce privește ambele directive care se ocupă de imigrația legală și pot să vă spun că beneficiind de sprijinul dumneavoastră am demarat un, un bun dialog tripartit și cu toate că în urmă cu câteva luni situația părea destul de dificilă, pot să vă spun acum că am ajuns uh, la un stadiu mulțumitor și vă suntem recunoscători. Situația imigrației este oricum una complexă, pare mai degrabă un puzzle și orice pas înainte reprezintă o nouă piesă în acest puzzle. Este imposibil să gestionăm uh, aceste probleme în, într-o manieră uniformă. Chirie Trendafilidi, e pentru a răspunde domnului Triantafilides. Noi suntem deosebit de mândri, dar domnul președinte întrerupe vorbitoarea spunând că avem timp puțin la dispoziție și apoi și mai trebuie și domnul ministru Luca să răspundă la întrebări, deci dacă puteți să ajungeți la o concluzie. Da, bun, mă voi referi acum la acordul referitor la fondul de securitate pentru frontierele interne și tema vizelor de asemenea. Ce putem spune aici este că țările care au primit fonduri din partea acestui instrument special de uh, sprijin Deocamdată nu vă pot spune prea multe, pentru că toate aceste lucruri vor depinde de negocierile legate de cadrul financiar multianual. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă ministru, și acum, domnul ministru, vă rog, aveți cuvântul. Dacă eventual puteți să faceți un rezumat, pentru că ne presează timpul. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, doamna Lopez. E adevărat că eu am încercat să fac deja un rezumat și poate că n-am reușit să abordez toate subiectele cu detalii suficiente pentru dumneavoastră. Tema aceasta a protecției datelor personale Eh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, toți pilonii se află pe picior de egalitate. De aceea, din punctul nostru de vedere, era foarte important să avem timp suficient pentru a putea discuta regulamentul general. Pentru că aceste principii generale vor trebui să fie uh, definite înainte ca acestea să fie incorporate în diferitele uh, directive. Uh, și statele membre au prezentat o serie de comentarii înscris în ceea ce privește diferitele articole. Și, plecând de la regulament, putem spune că avem deocamdată o versiune ciornă pe care o vom înainta președinției irlandeze pentru a o dezbate ulterior. Aici avem un raport de progres care a fost prezentat în Consiliul JAI din decembrie sub președinția noastră și în ceea ce privește întrebarea referitoare la directiva de protecție a datelor personale, v-am spus că în Consiliul JAI am adoptat acest raport de progres. Și am spus deja acest lucru. Din punctul nostru de vedere, acest subiect a reprezentat o prioritate și întregul ansamblu a fost considerat să fie, a, a fi un pachet. De aceea nouă ni se pare că a fost o idee bună să prezentăm un raport general unic de progres în care să putem aborda cele două teme. În ceea ce privește comentariile statelor membre, adevărul este că deocamdată nu putem spune prea multe, pentru că nu au avut loc dezbateri aprofundate. E adevărat că există anumite state membre care au subliniat anumite probleme pe teme de fond, uh, care țin mai degrabă de natura politică a subiectului. Însă aș dori să spun că niciodată în, în cadrul Consiliului nu s-a spus că se dorește o fragmentare sau că se dorește instaurarea anumitor derogări. Nu. Eu uh, am consacrat foarte mult timp acestui subiect și pot să vă spun că am lucrat cu sârguință pe marginea acestui subiect. Am prevăzut deja anumite ședințe ulterioare uh, Mâine vom avea deja un grup de lucru DAPIX care va aborda aceste teme și articolele de la 4 până la 8 vor fi examinate în detaliu. Deci pot să vă spun că în această dezbatere statele membre au avut un cuvânt de spus, au trimis comentarii în scris și astfel putem să înregistrăm progres. Acum, câteva comentarii, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește versiunii ciornă pe care o avem în momentul de față referitor la regulament. Munca depusă pe marginea regulamentului nouă ni se pare că va ușura următoarele negocieri pe marginea directivei. Acum, în ceea ce privește aderarea la conven- Convenția CEDO, am spus deja acest lucru. Negocierile au început se află pe un făgaș bun și în momentul de față s-au realizat deja trei runde de negocieri cu statele membre și cu statele care sunt membre în uh, Consiliul Europei și am discutat pachetul de drepturi fundamentale. E o temă deosebit de importantă. Am discutat de asemenea și de asistența ce trebuie prezentată pentru persoanele uh, analfabete și așteptăm din partea Comisiei un proiect de directivă în acest sens. Doamna Lopez a referit de asemenea și la programul Afrodita. Rezultatul acestui program a fost prezentat în cadrul grupului de lucru de cooperare polițenească și pot să vă spun că uh, a existat o colaborare excelentă între statele membre. Acum, în ceea ce privește detaliile, evident, vi le pot trimite, dacă doriți, uh, prin uh, e-mail. Așa că, încă o dată, domnule președinte, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Libe și dom domnilor și domnilor raportori pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o pe marginea acestor teme de justiție și afaceri interne. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru, domnule ministru, pentru eforturile dumneavoastră, pentru prezentările dumneavoastră în ceea ce privește realizările președinției cipriote. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru prezentări și vă mulțumim și pentru acest efort final de a da un răspuns pe scurt la întrebările care v-au fost adresate și care și la observațiile și punctele subliniate de către deputați, de către membrii acestei comisii. Vă urăm numai bine și vom continua cu agenda noastră de lucru de astăzi. Are you coming for the missing yes, persons? Yes. I think going to Thank you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 So, now, we got point number 17. Și acum, pe ordinea de zi avem punctul 17 și anume raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu, al șaptelea raport privind menținerea obligativității vizei de către anumite țări terțe încălcând principiul reciprocității. Salutăm reprezentanții Comisiei pentru prezența lor aici pentru a ne face un raport și vom începe aceste dezbateri, Dăm mai întâi cuvântul domnului de Coister. Thank you, Mr. Chairman. Um, it's a pleasure to be... Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere să fiu prezent aici pentru a putea prezenta cel de-al șaptelea raport al Comisiei, care a fost adoptat chiar la sfârșitul lunii noiembrie. Reciprocitatea este un subiect fierbinte și de două ori figurează pe ordinea de zi astăzi, uh, mai întâi în cadrul celui de-al șaptelea raport din partea Comisiei și mai târziu, după amiază, eventual, ca parte a modificării regulamentului 5309 uh, în ceea ce privește vizele. Și acolo, într-adevăr, acest subiect a fost un subiect fierbinte discutat în detaliu și aprofundat și s-ar putea să ajungem chiar și la un acord. Cel de-al șaptelea raport de reciprocitate trebuia să fie prezentat până la finalul lunii iunie anul acesta. Asta comisia a amânat un pic această prezentare cu câteva luni de zile, tocmai pentru a putea prezenta la finalul acestui an o imagine clară și precisă a situației în ceea ce privește nereciprocitatea. Uh, referitoare la anumite țări terțe într-un moment în care noul mecanism de reciprocitate, sperăm noi, va fi adoptat. Cred că toate instituțiile sunt de acord asupra faptului că mecanismul de reciprocitate ar trebui să fie mai eficient. Și acesta este, de fapt, și obiectul, subiectul discuțiilor din această după-amiază. Asta nu înseamnă că sistemul actual nu a funcționat deloc și că nu a fost deloc eficient. Depinde. Depinde de punctul de vedere pe care îl adoptă fiecare. A existat un caz în care o țară terță a reintrodus regimul de vize, obligații de vize pentru cetățeni uh, ale statelor uh, membre europene spre exemplu, Canada față de cetățenii din Republica Cehă. E un exemplu doar, dar dacă ne uităm la succesul mecanismului de reciprocitate, care se referă la un ansamblu, uh, la numărul de, reintro- de, de, de uh, obligații de viză care au fost reintroduse, situația este clară. Cred că până când noul sistem va fi aplicabil, putem spune că mecanismul actual este eficient pentru că a rezolvat un număr important de cazuri. În momentul în care în 2005-2006 mecanismul a intrat în vigoare, au existat atunci cam 100 de cazuri de nereciprocitate cu 18 țări terțe, iar astăzi mai rămân doar câteva cazuri cu doi parteneri importanți, Statele Unite și Canada. Deci, în această după-amiază vom discuta cum anume mecanismul acesta poate fi uh, eficientizat, însă acum vă voi face o prezentare succintă a progreselor care au fost înregistrate de la ultimul raport făcut de comisie în noiembrie 2010. Primul succes care poate fi evocat îl reprezintă relațiile noastre cu Brazilia. În octombrie anul acesta a intrat în vigoare uh, Uh, acordul de alăturare a vizelor și reciprocitate pentru cei care au pașapoartele biometrice. Și acest lucru reprezintă o reciprocitate uh, benefică pentru cetățeni din Letonia, Malta, Estonia și Cipru. Deci, acest caz este rezolvat. Dosarul este închis. Apoi, mai avem o altă situație cu Japonia în care doar cetățenii români, până acum 2-3 ani de zile, uh, aveau obligații de viză, dar datorită tuturor demersurilor care au fost întreprinse, putem spune că România a obținut o înlăturare temporară a obligațiilor de vize față de Japonia. Am discutat atât cu autoritățile japoneze cât și cu autoritățile din România pentru a obține o decizie finală din partea guvernului japonez. Fie pentru a prelungi cu, câți, cu câțiva ani uh, sistemul actual temporar de înlăturare a vizelor, fie pentru a obține o decizie definitivă, o înlăturare definitivă a obligațiilor de viză. Apoi, un alt dosar, poate mai puțin spectaculos, un alt uh, succes. E referitor la dosarul Brunei. Am reușit să obținem o eliminare a vizelor pentru călătorii până la 90 de zile. Și am reușit să obținem această înlăturare a vizelor și pentru călătorii care ajung până la 14 sau până la 30 de zile pentru anumiți cetățeni. Și Brunei ne-a confirmat că aceste înlăturări de vize pentru uh, aceste scutiri de vize se pot extinde până la călătoriile care uh, durează până la 90 de zile. Ceea ce ne mai rămas de făcut este să ne asigurăm că și Liechtenstein în, uh, poate beneficia de aceste scutiri de vize pentru călătoriile până la 90 de zile. Nu sunt sigur dacă cetățenii din Liechtenstein vor călători într-adevăr uh, masiv spre Brunei, însă va trebui să continuăm eforturile noastre în acest sens. Uh, e adevărat că e un dosar destul de uh, important în ceea ce privește scutirile de viză. Apoi, Iată că ne-au mai rămas două dosare deosebit de importante și anume cu Canada și cu Statele Unite. Aici încă mai avem patru state membre cu Statele Unite care au nevoie de vize, iar pentru Canada încă trei state membre. Și în contextul acesta și în contextul discuțiilor Comisiei cu aceste autorități, continuăm să punem accentul pe faptul că avem, într-adevăr, nevoie de reciprocitate de plină și anume că ar trebui să obținem scutiri de vize și pentru cetățenii din Cipru, România, Bulgaria, și dacă îmi permiteți câteva comentarii pe marginea situației cu Statele Unite. Știți că ei au anumite cerințe de vize, că au un sistem pentru uh, ESTA, pentru persoanele care pot să solicite uh, viză și pot să obțină această autorizație în mod electronic. Comisia a realizat un raport pentru a evalua dacă acest sistem nu reprezintă cumva un fel de viză deghizată uh, și atunci, dacă acest sistem reprezintă echivalentul unei vize, atunci trebuie trase anumite com- concluzii. Comisia a spus întotdeauna că acest raport va fi realizat în momentul în care se va finaliza acest sistem ESTA. Deci, până în prezent, nu a fost uh, publicat de către autoritățile americane și, deci, vedeți, e un dosar încă în continuare deschis. Am putea eventual să avem anumite speranțe pentru a rezolva problema uh, acesta nereciprocității și ar fi bine dacă ar exista anumite legi din partea Congresului american care să ușureze uh, condițiile de acces, de uh, participare la programele de scutiri de vize. De asemenea, este foarte important să subliniem faptul că președintele Obama susține aceste proiecte de legislație și cred că asta reprezintă într-adevăr un, un progres pentru uh, programele de scutire de vize. Nu știu dacă din acest motiv a fost reales domnul Obama ca președinte, însă el și-a manifestat simpatia pentru extinderea acestor programe de scutire de vize și față de uh, celelalte țări. Și un alt aspect important și pozitiv este faptul că există această de tendință a Statele Unite pentru a promova turismul prin facilitarea acordării vizelor și pentru facilitarea scutirii tocmai pentru a avea creștere economică. Un alt aspect îl reprezintă abordarea pe două căi, twin track approach. Știți că legislația americană prevede condiții clare în ceea ce privește accesul la programe de scutire de vize. Spre exemplu, țările terțe respective ar trebui să aibă pașapoarte biometrice. Știți că avem un regulament uh, european care impune statelor membre uh, pașapoarte biometrice și prin implementarea acestei regulament scutirile relevante, condițiile necesare pentru a beneficia de scutiri de vize sunt astfel îndeplinite. Deci am putea să avem un memorandum de înțelegere cu Statele Unite care să prevadă că aceste condiții prevăzute în primul pilon, deci pașaport biometric, securitate aeriană și așa mai departe, vor fi considerate a fi îndeplinite de către Statele Unite pentru a implementa în mod corespondent uh, aceste scutiri de vize. Apoi, o altă abordare în paralel din pilonul al treilea e, în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și cooperarea în domeniu. Atunci statele membre ar putea, prin acorduri bilaterale cu Statele Unite, uh, să fie astfel admise la aceste programe de scutiri de vize și ca o urmare solicitării adresate de către Parlamentul European, uh, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, am evaluat situația și am, avem în raport o, o anexă specifică care explică în mod clar care este analiza uh, Comisiei față de acest aspect după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Această abordare este în continuare valabilă. Am examinat de asemenea și dacă aceste acorduri bilaterale încheiate de către statele membre cu Statele Unite ale Americii respectă într-adevăr legislația europeană în vigoare și instrumentele existente în cel de-al treilea pilon, în ceea ce privește cooperarea și schimburile de informații uh, în lupta împotriva terorismului. În raportul său, Comisia spune că s-ar putea să existe o problemă în ceea ce privește protecția datelor, dacă vă uitați la cadrul actual de decizii referitor la protecția datelor din pilonul al treilea. Dar, în același timp, v-aș invita să citiți cu atenție raportul Comisiei pe acest punct, pentru că a fost redactat cu multă atenție, cu multă prudență. Noi nu spunem că statele membre, prin acordurile lor bilaterale, încalcă legislația europeană pe această temă. Există, totuși, îngrijorări, pentru că acordurile nu sunt întotdeauna foarte clare din toate punctele de vedere, în ceea ce privește scopul, în ceea ce privește excepțiile. Uh, pot să vă spun că o eventuală rezolvare a acestei probleme se află, de asemenea, pe masa de discuții o soluție, co- mai concret, o negociere a acelui acord de tip umbrelă, care să poată să, uh, să incorporeze acordurile bilaterale și care să permită să îndeplinim toate criteriile necesare. US, they also have... În ultimul uh, aspect legat la SUA, Uh, e vorba de uh, taxe, deci de, uh, de, de banii de refuzare a vizelor. Această rată este de 3% și trei dintre statele vizate sunt deasupra acestui prag. Există posibilitatea ca Ministerul de Interne din SUA să crească această rată până la 10% dacă un sistem de extradare în aeroport ar putea uh, fi pus în aplicare pentru a controla sistemul. Dar acest sistem încă nu este funcțional. Încercăm cu colegii, cu omologii din SUA să vedem când poate fi lansat un astfel de sistem, pentru că astfel, dacă ne uităm la cifre, ne dăm seama că Polonia, de exemplu, ar putea să primească acces la programul de scutire de viză. Celelalte două țări ar uh, uh, merge la uh, rata de mai mult de 10%. Și un ultim aspect acum legat de Canada. Uh, cazul uh, Canada-Republica Cehă uh, a permis Parlamentului anul trecut să facă declarații că ar trebui ca mecanismul nostru de reciprocitate să devină mai eficient. Ce s-a întâmplat în ultimii doi ani figurează în raport, aveți o prezentare detaliată a, toată, a tuturor reuniunilor care au avut loc și aș dori să vă spun pe șleau că la un moment dat, în urmă cu doi ani, s-au uh, convenit s-a convenit o serie de măsuri care să permită Canadei să uh, uh, ridică, ridice regimul de uh, scutire de viză înainte ca legislația să intre în vigoare, dar nu, aceste convenții nu au funcționat uh, pentru că uh, mai mulți solicitanți de azil uh, falși au depus uh, cerere de azil pentru a beneficia de sistemul generos care există în Canada. Dacă ne uităm, de exemplu, la alocațiile care sunt plătite solicitanților de azil, ne dăm seama că sistemul este foarte generos. În 15 decembrie, în urmă cu două-trei zile, a intrat în vigoare o nouă lege cu privire la azilul care va reduce foarte mult uh, procedura, deci în timp, procedura de solicitare de azil pentru solicitanții de azil care vin din țări terțe și care sunt considerate țări uh, sigure, uh, care au fost desemnate ca sigure de către autoritățile canadiene. Și astfel s-ar urgenta procedura, care ar dura doar 30 până la 40 de zile, pentru că acum procedura normală, în conformitate cu informațiile primite de la omologii uh, canadieni, durează cam 600 de zile. Deci, uh, această procedură ar trebui să uh, îi descurajeze pe solicitanții faci de azil și Comisia crede că după ce legislația va fi cu adevărat, aplicare, uh, va fi cu adevărat aplicată, probabil că Canada va elimina scutirea, deci va, va introduce măsurile așteptate pentru Bulgaria, România și pentru Cehia, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. Deci, Acum ochii noștri sunt ațintiți pe uh, autoritățile canadiene, acum că legea a intrat în vigoare, să vedem care sunt rezultatele concrete, care va fi uh, impactul asupra uh, numărului de solicitări de azil. Acestea fiind spuse, Canada ar dori să existe și o cooperare cu uh, SUA și cu statele membre uh, și din acest punct de vedere. Ca și uh, cazul uh, Canada, Republica Cehă și știm că sunt solicitanți, uh, solicitări de azil și din alte state membre în Canada, uh, avem uh, factori de tip push and pull. Factorii push, să spunem, ar trebui să fie rezolvați prin această nouă lege care a fost adoptată în Canada. Dar există și o cooperare tehnică cu Uniunea Europeană, de exemplu, când uh, cetățenii sunt returnați, ar trebui să fie returnați înapoi în Europeană, uh, sau uh, în legătură cu informarea corectă a cetățenilor în legătură cu schimbările din legislația cu privire la azil. Și, în fine, domnule președinte, Comisia întotdeauna a subliniat că aceste forme de cooperare nu ar trebui să devină noi condiții uh, necesare pentru ca Canada să uh, renunțe la obligativitatea de vize. Mulțumim, mulțumim, domnule Coister. Înainte de ședința coordonatorilor care avea loc la sfârșitul dimineții trebuie să ținem cont și de timp. Vom avea o dezbatere acum. Văd că domnul Alvaro a ridicat primul mâna. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această dezbatere cu privire la reciprocitatea în domeniul vizelor Um, e o dezbatere care revine sistematic. Mi se pare că e un fel de ab. Wenn man bedenkt, dass das Parlament sämtliche 27 este ușor de înțeles că există probleme pentru că Parlamentul reprezintă 27 de state membre, însă când se încheie un acord de, eh, referitor la vize nu sunt reprezentate 27 de state membre. Discutăm deja de un an eh, cu Consiliul și Comisia, uneori uh, s-au înregistrat succese, alteori din potrivă. Uh, unul din punctele importante reprezintă faptul că, cu siguranță, cele 27 de state membre și uh, statele terțe cu care au relații nu doresc să se împartă în state de importanță secundă sau terță. Este un lucru foarte important pentru Uniunea Europeană și anume că niciun stat membru nu este superior altuia și acest lucru se reflectă și în uh, relațiile pe care le avem cu statele terțe. Acest lucru este foarte important uh, în ceea ce privește relațiile economice, însă nu cred că o discuție referitoare la valori ar trebui să facă obiectul unei discuții de natură comercială. Știm că se poartă discuții importante în vederea pregătirii unui acord de liber schimb cu Statele Unite sau Canada. Un alt punct important uh, reprezintă faptul că uh, îndeosebi importantă este felul în care luăm în serios regulamentul referitor la protecția datelor. Comisia a tras atenția în repetate rânduri asupra faptului că există o anumită marjă de manevră referitor la interpretare uh, Uh, nu aș dori să sugerez că nu e neapărat un motiv de îngrijorare, însă adevărul e că anumite state membre, îndeosebi Austria, sunt obligate să recurgă la bazele de date poliției pe care trebuie să le trimită Statelor Unite. Uh, acest lucru și uh, dacă, acest, dacă această situație este sau nu în conformitate cu legislația europeană, nu a fost uh, negat de comisie și nu se poate să există state membre care, din uh, motivul unei lipse de coerență la nivel european, se pot vedea obligate să se confruntă, să ia măsuri care sfidează legislația. Trebuie să există o voință de a îndeplini condițiile de reciprocitate în ceea ce privește viza. Luni, Coreper a respins această propunere și um, având în vedere că, mai ales în această problemă, e nevoie de unanimitate. În această dimineață și în această după-amiază situația e un pic altfel. Sprijinul pentru această măsură există. Uh, și e necesar ca Parlamentul să coopereze cu Comisia pentru a găsi o cale, o soluție, pentru a găsi majoritatea necesară care să permită respectarea acestei uh, condiții a reciprocității. Sper că în următorul trimestru al anului viitor vom reuși să facem acest lucru și um, trebuie să vă spun că suntem pe drumul cel bun în a ajunge la un acord cu Comisia și sper că Consiliul ni se va alătura. Mulțumesc! Domnule Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestui raport. Uh, este al șaptelea an în care acesta se face, dar uh, aș vrea să remarc un singur lucru, că uh, aceste rapoarte, de fapt, descriu numai starea de fapt și mai puțin uh, prezintă măsuri concrete din partea Uniunii Europene prin care să rezolve această problemă a reciprocității vizelor. Bineînțeles că nu este vina Comisiei, vina este mai degrabă a legislației existente la nivel european și aceasta nu prevede măsuri concrete prin care Uniunea Europeană să facă presiuni la adresa statelor terțe care încalcă principiul reciprocității. Uh, regulile actuale se bazează mai mult pe negocieri la nivel diplomatic cu statele terțe, iar aceste, aceste soluții diplomatice uh, în mod vizibil nu funcționează. Eu uh, susțin ceea ce a spus colegul Alvaro legat de noul mecanism uh, privind reciprocitatea, care a fost uh, negociat, uh, știu eu, destul de intens între Parlament și Consiliu și sper că dacă acesta va fi adoptat mai curând, vom avea un mecanism eficient prin care și mai convingători prin care statele terțe vor fi obligate să acorde reciprocitate totală pentru statele membre. Uh, aș avea trei întrebări către Comisie. În primul rând, uh, dacă legat de relația cu Canada, dacă în urma discuțiilor pe care le întreține cu partea canadiană a reușit și un orizont de timp în care în care să se rezolve această problemă de exonerare a vizelor, pentru că așa și cu noua lege, am fost și eu în Canada, am discutat de nenumărate ori, inclusiv cu ministrul emigrației, toată lumea promite, dar uh, orizontul de timp nu se întrevede. În ceea ce privește relația cu Statele Unite, uh, cred că există, o să fie o problemă, întrucât uh, Uh, introducerea criteriului overstays-ului uh, nu poate fi îndeplinit pentru că sistemul american de entry-exit, din câte știu eu, nu funcționează. Astfel că nu se va putea constata numărul de persoane care de, clar numărul de persoane care depășesc perioada de sejur. Și ultima întrebare care aș dori să o adresez Comisiei legat de relația cu Japonia, uh, am înțeles ce, ă, care este situația, dar nu am înțeles ce se va întâmpla după 31 ianuarie, decembrie 2012, când ă, acordul cu România se va termina, dacă se va prelungi, am înțeles că vor, sunt negocieri, dar dacă acest acord se va prelungi sine die, mulțumesc. Ok, Madame Mathieu. Doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în legătură cu întrebările legate de Japonia, uh, Brazilia și Brunei, uh, da, uh, s-au vorbit și de problemele de tensiunile cu Canada și cu SUA. Știm că sunt probleme care au o politică foarte strictă în ce privește viza, vizele și aș dori să știu, Comisia a menționat raportul cu privire la ESTA, Uh, aș dori să știu uh, care este uh, raportul cu privire la această procedură. Comisia a mai vorbit și de sistemul push-pull în legătură cu Canada. Aș dori să ni se spună mai mult. Mă întreb dacă Canada dorește să-i ținem la noi pe solicitanții de azil în contextul unei cooperări strânse. Mie mi se pare o propunere cam bizară, dar aș dori să știu care este poziția Comisiei. Vă propun mai avem uh, încă câteva uh, subiecte pe ordinea de zi care sunt legate de acest subiect. Deci, punctul 17. Acordul cu Ucraina cu privire la uh, înlesnirea uh, obținerii de vize și acordul între Comunitatea Europeană și Republica Moldova. Tot uh, legat de vize. Ambele subiecte includ prezentări ale comisiei, uh, tot uh, făcute de domnul uh, de Coister. Deci vă propun poate să răspundeți la întrebările care au fost adresate și după aceea eventual să trecem la punctele următoare. Pentru că domnul Moraes este raportor pentru Ucraina și poate că va dori să își aducă contribuția după uh, prezentările dumneavoastră și uh, după răspunsurile la întrebări. Domnule de Coister. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că a fost o primă prezentare astăzi, am avut un prim schimb de vederi uh, cu privire la uh, aceste rapoarte. În 2013 vom continua uh, acest uh, raport în detaliu și tot ce conține el în amănunt. Da, suntem uh, dornici să continuăm uh, cu dumneavoastră un schimb de vederi pe această temă. În ce privește întrebările care au fost puse acum pe mi-au fost adresate au fost puse pe tapet. În ce privește această cooperare, dacă Uniunea Europeană n-ar trebui să adopte un uh, acord cu SUA și să nu uh, se bazeze pe acordurile bilaterale încheiate de statele membre și SUA. Pe vremuri a fost uh, greu pentru că uh, Uniunea Europeană nu avea uh, competență externă și aveam structura pe piloni. Între timp această structură a fost uh, eliminată și acum toate aceste domenii țin de competența externă a Uniunii Europene, dar până atunci majoritatea statelor membre deja încheiaseră acorduri bilaterale. Dacă atunci am fi spus, iată, înlocuim toate aceste acorduri bilaterale cu un acord unic cu SUA, ar fi trebuit să cerem un mandat pentru acest domeniu care este foarte delicat am fi avut negocieri probabil foarte grele, foarte lungi cu SUA, ar fi trebuit să trecem prin ratificare și așa mai departe. Deci ar fi fost un pretext pe care SUA l-ar fi putut avea pentru a amâna aderarea a noi state membre la programul de scutire de vize. Deci, chiar dacă nu vă plac acordurile bilaterale în acest domeniu, avem uh, o explicație uh, legată de tratat, o explicație istorică și uh, o chestiune legată de eficiență, pentru că majoritatea statelor membre încheiaseră deja astfel de acorduri. În ce privește uh, Canada și SUA și calendarul, uh, pentru SUA foarte mult va depinde de o posibilă adoptare a unui nou proiect de legislație cu privire la programul de scutire de vize, deci va trebui să vedem, să așteptăm cum evoluează situația în Congres. În ce privește Canada, așa cum am spus în prezentarea inițială, credem că, odată cu intrarea în vigoare a acestei noi legislații cu privire la uh, azil, probabil că vom asista la o scădere a numărului de uh, cereri uh, false de uh, azil uh, și astfel Canada va putea să ia o decizie în ce privește uh, ridicarea regimului de vize, cel puțin pentru cetățenii cehi, dar probabil dacă și celelalte condiții sunt îndeplinite și pentru România și Bulgaria. Deci, aici nu fixăm un termen limită, pe baza primelor datelor, primelor date statistice vom vedea uh, care, este, care sunt consecințele acestei, uh, acestui, acestei legi. Suntem în contact foarte strâns cu autoritățile canadiene și monitorizăm îndeaproape situația. În ce privește Japonia, Japonia nu a luat decizia de a uh, prelungi acest acord temporar pentru cetățenii români. Anul trecut o astfel de decizie a fost luată în 28 decembrie Ehm, noi am dorit să se ia o astfel de decizie puțin mai repede, dar e în curs de finalizare această decizie finală, dar și de această dată avem un contact strâns cu autoritățile nipone pentru a ne eh, asigura că eh, nu pierdem eh, din ochi situația. În ce privește ultima întrebare legată de raportul ESTA, e clar că nu vom evalua decât sistemul ESTA, dacă e echivalent cu o procedură de obținere de vize sau nu și aceasta doar după ce uh, regula, regulamentul final este adoptat, pentru că s-ar putea ca el să aducă schimbări față de situația actuală și față de funcționarea actuală a uh, sistemului ESTA. Și deci aici preferăm să așteptăm. O ultimă întrebare în legătură cu factorii push și pull. E foarte clar că sistemul foarte generos, cu proceduri foarte îndelungate, cu uh, uh, alocații foarte uh, atractive, foarte generoase, uh, atrăgeau pe cei care, de fapt, nu aveau nevoie de protecție la nivel internațional. Și a devenit uh, cu timpul o povor, povară foarte mare pe umerii Canadei. Pe de altă parte, au fost și cetățeni din statele membre care Uh, trăiau în uh, sărăcie uh, membrii ai unor minorități care nu erau tratate în mod corect și care au cerut azil într-o altă țară, precum în Canada. Puține exemple ne-au fost comunicate și de aceea, Canada ne-a cerut să lucrăm, să acționăm factorul push în statele membre respective și să vedem dacă nu putem adopta o altă formă de cooperare și a menționat, de exemplu, o informare corectă care ar trebui să fie Uh, distribuită în ce privește uh, noua lege privind azilul în uh, Canada. O astfel de cooperare este necesară. Și există, într-adevăr, factori atât push cât și pull pe care Uniunea Europeană și Comisia ar trebui să îi folosească și să dea dovadă de deschidere pentru o astfel de cooperare. Cu riscul de a mă repeta, însă nu pentru a crea noi condiții pentru a uh, ridica uh, cerința de scutire de viză pentru statele membre. Și, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, o să trec la următoarele două puncte de pe ordinea de zi. Aș dori să tratez cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, cele două subiecte, uh, acordul de acordare de viză actualizat pentru Ucraina și acordul cu Moldova împreună. Bineînțeles, e vorba de două dosare diferite care ar trebui să fie judecate uh, după rezultate specifice dar totuși trebuie să recunoaștem că există foarte multe asemănări între cele două dosare. Și aș dori să vă reamintesc că acordul de înlesnire a vizelor cu Ucraina și Moldova se aplică din 1 ianuarie 2008. Comisia a făcut o evaluare a funcționării programului de uh, înlesnire de acordare a vizelor în 2009 și a identificat o serie de nereguli și uh, probleme de interpretare, care, fapt care a fost o bază suficient de solidă ca să ne permită să spunem că e nevoie de o revizuire a acestor uh, acorduri Aș dori să vă reamintesc că a fost uh, publicat un uh, raport uh, referitor la toate țările vizate, inclusiv țările din Balcanii din Vest. Bineînțeles că ele nu trebuie luate în discuție pentru că cele cinci timp, între timp au primit programul de scutire de viză. Avem și un acord cu Rusia și Comisia a obținut un mandat și pentru a renegocia acordul de înlesnire de vize cu Rusia, dar, în acest caz, negocierile încă nu au fost finalizate și, de aceea, am considerat deocamdată că trebuie să uh, uh continuăm cu acordurile um, actualizate cu uh, Moldova și cu Ucraina. Acum, ca să vă faceți o idee despre numărul de persoane de care vorbim, anul trecut în Ucraina am avut un milion 420.000 de uh, cereri de viză, iar în Moldova 54.700 de uh, astfel de cereri de viză. Am uh, studiat aceste acorduri pe baza funcționării sau a nefuncționării lor, așa cum se menționează și în raportul de evaluare al Comisiei. Poate că vă amintiți și faptul că aceste acorduri au fost negociate în 2006-2007 și de, aceasta deci cu mult înainte de adoptarea codului de vize care uh, a revizuit procedurile de acordare de vize. Deci, uh, s-a considerat că e nevoie să se adopte aceste noi acorduri uh, actualizate și în funcție de uh, noua legislație europeană și aș dori să deschid o paranteză. Aș dori să spun că, spre deosebire de acordul cu Rusia, acordurile cu Moldova și Ucraina nu sunt reciproce. Cetățenii noștri pot să călătorească în Moldova și în Ucraina, deci nu au nevoie de viză. Uh, de aceea, în revizuirea acordului a trebuit să ținem cont și de anumite doleanțe exprimate de către uh, țările respective. Și cred că, pe ansamblu, programul de uh, înlesnire de vize a funcționat bine. De exemplu, pentru Ucraina rata de refuz este doar de 3,3%, iar pentru Moldova este puțin mai mare, 9,7%. Însă, uh, acordurile actuale oferă o, mare, o facilitate foarte importantă, deci uh, vize multiple pentru o anumite categorie de uh, solicitanți cu o perioadă mare, cu o durată mare de validitate. Pentru Ucraina, 35% din uh, vizele respective sunt vize cu intrări multiple și pentru Moldova 23%. Deci acordurile pe aceste, uh, în aceste domenii au funcționat foarte bine, dar bineînțeles că e întotdeauna loc de mai bine. Am putea să extindem, uh, să, să, să, ne gândim la, să propunem și o extindere a sferei de aplicare a acestor acorduri. Textul pe care vi-l prezentăm astăzi aduce modificări uh, din mai multe puncte de vedere. Poate că vă reamintiți că uh, în în aceste acorduri una dintre înlesniri o reprezintă doc, documentele doveditoare. Uh, categoriile existente au fost extinse mai ales pentru Ucraina. Pentru Moldova ne bazăm pe categorii deja existente care au fost uh, lărgite. De exemplu, pentru vizele de familie, vizele de familie nu e vorba doar de um, uh, cetățeni uh, ucrainieni care își vizitează membrii ai familiei europeană, ci și Uh, de uh, cetățeni europeni care uh, merg să viziteze rude în Ucraina. Deci Un alt aspect important reprezintă faptul că prevederile pentru vizele cu intrări multiple au fost uh, specificate. Pentru anumite categorii, ambele acorduri afirmă că acest tip de vize ar trebui emise pentru o durată până la 5 ani. Ce înseamnă până la 5 ani? Pot să vă afirm că uh, consulatele au luat notă de aceste prevederi atunci când au stabilit în cazuri individuale perioada de valabilitate pentru o viză și nu există chiar atât de multe vize cu intrări multiple emise pe 5 ani. Există și alte prevederi care afirmă că pentru anumite categorii această durată de valabilitate a vizelor cu intrări multiple ar trebui să fie de 5 ani, cu excepția cazurilor menționate în acordul în sine. În cazul uh, Ucrainei uh, s-a revizuit taxa de urgență. Aceasta poate fi percepută dacă solicitantul își are domiciliul la mare depărtare de uh, consulat și are nevoie uh, de această viză în situație de urgență, fără a putea aștepta um, intervalul de 10 zile prevăzut. Această situație nu a fost însă introdusă în acord. În ceea ce privește exonerarea taxelor de viză, în acordul cu Ucraina au fost introduse taxe suplimentare uh, o categorie doar pentru Moldova, deoarece această situație există deja ca categorii numeroase care beneficiau încă de la început de o exonerare de aceste taxe. Un alt punct important reprezintă faptul că s-au adăugat dispoziții în ambele acorduri în ceea ce privește externalizarea. Se preiau aici uh, aproape toate prevederile relevante din acordurile de viză, pentru că în trecut ambele țări și-au manifestat îndoielile referitoare la caracterul legal al taxelor suplimentare care ar trebui percepute în cazuri de externalizare. Au afirmat că în cadrul acordului de facilitare de viză, taxa prevăzută este de 35 de euro. Dacă se percepe o taxă, să spunem, de 25 de euro, acordul acesta este încălcat s-au uh, clarificat lucrurile acum, introducând dispoziții relevante în ceea ce privește externalizarea. Există un uh, ultim punct, l-am lăsat la final, pentru că pentru că probabil um, un punct foarte important și anume exonerarea de vize pentru deținătorii de pașaporturi. Există deja o astfel de exonerare pentru cei care dețin pașaporturi diplomatice pentru Ucraina și Moldova. Cred că este foarte important că s-a extins domeniul de aplicare ai, um, al acestei suspendări a vizei și s-a introdus această exonerare și pentru cei care dețin pașaporturi biometrice. pașapoarte biometrice de serviciu. În Moldova deja s-a face acest lucru, s-a adăugat această dispoziție și pentru Ucraina. Uh, din uh, cauza unor uh, probleme, unor nereguli, Uniunea Europeană s-ar putea să suspende aceste prevederi. Același lucru a fost uh, concretizat și în cazul Moldovei, într-un schimb de documente cu uh, autoritățile din Moldova. la ora actuală. Comisia a prezentat documentele necesare pentru semnarea ambelor acorduri. Um, au existat câteva observații negative referitor la exonerarea de vize pentru deținătorii de pașapoarte de serviciu în cazul Ucrainei. Observația făcută a fost uh, că trebuie să se țină cont de situația statului de drept în Ucraina. Uh, Comisarul nostru a afirmat că la momentul respectiv uh, Comisia Libe și AFET, atunci când acest punct a fost uh, pus pe ordinea de zi, a venit cu noi categorii, de exemplu organizațiile um, din societatea civilă sau organizații de tineret și au subliniat că nu e, acest acord nu era un cadou guvernului, ci era un cadou pentru populația Ucrainei. Iată, adevărul e că această exonerare de vize pentru pașapoartele de servicii nu ar trebui să fie uh, un motiv pentru a împiedica ratificarea. Iată, domnule președinte, elementele cele mai importante ale noilor acorduri cu Ucraina și Moldova au fost semnate uh, pe 23 iulie, respectiv 27 iunie. De asemenea, știți că se poartă la ora actuală un dialog pentru liberalizarea vizelor cu ambele țări și ar trebui să ținem cont de toate acestea în vederea atingerii obiectivului final. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule de Coistă. În urmă acestei uh, prezentări, am să-i dau cuvântul domnului Moraes, raportorul pentru acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu avem prea mult timp la dispoziție. Aș dori doar să răspund uh, cele spuse de comisie. Am să trec direct la obiect. Este evident din prezentarea comisiei că există câteva modificări de natură tehnică aduse acordurilor. Reprezintă o adevărată uh, un adevărat progres pentru cetățenii ucrainieni, dar cred că este foarte important și din perspectiva Parlamentului să subliniem că există un element de natură politică în cadrul ședinței plenare de săptămâna trecută. Am discutat uh, despre situația din Ucraina. Este evident că și în cadrul AFET și LIBE s-a discutat despre acest lucru și s-a făcut deosebirea între uh, faptul că nu este o răsplată pentru guvernul ucrainean, ci pentru popor. Cred că e o discuție care a fost regulată și de colegii din cadrul acestei comisii parlamentare. Ideea mea e că dacă ne uităm la rata de respingere de refuz de 3%, um, putem observa că sistemul a mers bine și că modificările aduse de comisie, inclusiv uh, cerințele simplificate, uh, Uh, modificările um, referitor la taxele de viză, scutirile uh, de viză pentru șederile de scurtă durată, toate aceste modificări uh, respectă modificările pe care dorim să le vedem, însă cu siguranță dezbaterea în cadrul Comisiei AFET va continua în ceea ce privește comisia noastră, comisia LIBE, cred că e un acord bun și uh, în calitate de raportor sunt uh, nou în ceea ce privește aceste discuții și sprijin modificările aduse. Suntem de acord cu calea adoptată. Aș sublinia încă o dată faptul că e vorba de un instrument politic pe care îl avem la dispoziție într-o situație complexă. AFET va adopta avizul referitor la acest dosar. Cred că votul va avea loc pe 22 ianuarie Aștept uh, orice comentarii din partea colegilor, mm, cu toate că nu prea mai sunt mulți colegi în sală și, domnule președinte, e destul de frig în sală. Nu știu dacă doar mie mi se pare că e frig sau și celorlalți. Eu știu că am înghețat eu unul până acum. având în vedere că vin din UK, mă întreb dacă, din Regatul Unit, mă întreb dacă doar mie mi-e frig. Însă, revenind la subiectul pe ordinea de zi, um, în urma dezbaterii de săptămâna trecută din plenară, aș dori să știu dacă colegii care au mai multă experiență um, ar dori din partea libă o anumită abordare. Cred însă că, în mare, că, abordări, că modificările sunt foarte bune uh, și uh, vom urmări cu atenție să vedem ce se întâmplă în cadrul Comisiei AFET. Domnule Moraes, nu trebuie să vă îngrijorați, nu trebuie să vă împovărați. Cred că se apropie Moș Crăciun. Cred că toți ceilalți colegi care vin de la alte comisii spun că acolo e mai cald. Nu trebuie să vă faceți griji. Domnul Potasievici, aveți cuvântul. Și dumneavoastră vă e frig? Domnul Protasevici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă se poate, aș dori să vorbesc în poloneză. Am să fiu succint pentru că știu că nu prea mai avem timp la dispoziție. atât Parlamentul uh, European cât și în cadrul comisiei noastre, suntem uh, îngrijorați nu doar în ceea ce privește securitatea și libertățile civile în cadrul Uniunii Europene, ci privim uh, și modificările care survin în vecinătatea noastră imediată. Și din această perspectivă aș dori să vorbesc despre acest acord privind uh, facilitarea regimului de vize în, regat, în uh, Ucraina. Reprezintă un uh, mijloc care permite facilitarea schimbării și sperăm că va avea un beneficiu pentru o mare parte a societății ucrainiene. Trebuie să îmbunătățim relația cu țările din vecinătate, îndeoseb cu acele țări uh, din Uniunea Europeană care au pornit de la un punct de plecare asemănător. De exemplu, Polonia, Republica Cehă sau țările Baltice. E vorba de țări uh, care organizează schimburi, uh, care permit, de exemplu, studenților să uh, facă un schimb de experiență. Și știm că acei studenți ucranieni care au luat parte la un astfel de schimb cu Uniunea Europeană așteaptă de la țara lor schimbări care să apropie Ucraina de țările europene. Într-adevăr, reprezentantul Comisiei a descris în amănunt situația Ucrainei și situația acordului cu Ucraina, un acord important din punct de vedere politic și cu cât emitem un aviz favorabil cât mai repede din partea Parlamentului European, cu atât va fi mai bine um, în relațiile noastre cu acest vecin atât de important pentru Uniunea Europeană din punct de vedere strategic. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Dacă nu mai există persoane care doresc să intervină, văd că nimeni nu mai ridică mina, revenim la domnul Cloister pentru remarci finale, dacă dorește. Nu, nu e nevoie dacă nu doriți. Atunci, deocamdată ne oprim aici. Vă mulțumim pentru discuție suntem, ne-am încadrat perfect uh, în timp. Uh, urmează ședința coordonatorilor, care va începe peste șapte minute. Ne pregătim uh, pentru ședința cu ușile închise și sper că vor fi prezenți suficienți coordonatori pentru a întruni quorumul. Mulțumesc!